Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Carins privind acordurile interguvernamentale între statele membre și țările terțe în domeniul energiei. Mă întreb dacă domnul comisar de Gucht va reprezenta comisia sau domnul comisar Oettinger, care căruia eram bun venit în hemiciclu. Cred că putem începe dezbaterea peste câteva secunde. Domnul comisar va lua loc. Începem cu patru minute acordate domnului raportor Carins. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, știm că în Uniunea Europeană depindem cu toții foarte mult de importurile de energie. În sectorul gazelor naturale, dependența se ridică la 60%, iar tendința este în continuare în creștere. În sectorul petrolului ea depășește 80%. Sigur că pentru noi, europenii, este foarte important să dispunem de o aprovizionare, de o siguranță a aprovizionării cu energie. Cum stau lucrurile astăzi? Fiecare stat membru are acorduri bilaterale cu țări terțe, cu furnizori, cu privire la aprovizionarea cu energie. Totuși, aceste acorduri nu sunt deloc transparente și nimeni nu știe ce prevăd ele, sigur cu excepția părților semnatare. Este posibil ca aceste acorduri nici să nu respecte legislația europeană. Există prevederi de concurență, există utilizarea infrastructurilor. Ce înseamnă asta pentru noi? pentru noi consumatorii, noi publicul, ei bine, noi avem de suferit dacă um, concurența este uh, blocată, prețurile vor crește, nu va exista transparență și atunci se înregistrează o separare a politicilor guvernamentale. Fiecare stat membru acționează pentru sine. Consiliul European, în concluziile sale din unsprezece a sugerat necesitatea unor soluții pe care să le propună Comisia pentru îmbunătățirea acestei situații. Comisia a făcut asta și iată subiectul care ne reunește astăzi. Care este obiectivul? Ei bine, simplificarea situației. Se uh, dorește existența unui mecanism de furnizare a informațiilor. Când statele membre încheie astfel de acorduri bilaterale, ele trebuie să furnizeze anumite informații comisiei. Comisia va, evolua, va evalua în scuze, dacă acordurile respectă legislația europeană, reglementările privind concurența și va asigura un mecanism de coordonare prin care Europa să vorbească cu aceeași voce în fața furnizorilor de energie din statele terțe. în comisie, când am început să discutăm pe acest subiect, am obținut o unanimitate completă. Am fost cu toții de acord că trebuie să susținem Comisia Europeană care să aibă o atitudine puternică și strictă. 90% din comisia noastră a susținut această părere și uh, mandatul pentru dialogul tripartit a fost unul um, foarte puternic. Și ne-am întâlnit apoi cu raportorii din umbră uh, și cu cei de la Consiliu și ne-am dat seama că Consiliul, de fapt, nu-și dorea cu adevărat această legislație. Am lucrat însă îndeaproape cu președinția daneză, am avut trei trialoguri și am ajuns până la urmă la un compromis care să fie acceptabil și pentru Parlament și pentru Consiliul European. Cum arată acest compromis? Acesta arată că Comisia va avea ocazia să creeze un mecanism de schimb de informații prin care statele membre să furnizeze detalii în legătură cu aceste acorduri interguvernamentale din trecut și din viitor și Comisia va verifica dacă se respectă reglementările și dacă aceste informații ajută Comisia să colaboreze cu țările terțe. Ceea ce nu se spune este dacă Comisia poate să interfereze în acest proces încă dintr-un stadiu temporar, ă, dintr-un stadiu timpuriu, îmi cer scuze. Îi invit pe colegi să susțină această legislație de compromis. Este un pas către o politică energetică unificată în interesul consumatorilor. Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul comisarului uh, Oettinger uh, în numele Comisiei. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, nu este prima dată când încercăm să avem o poziție consolidată, comună, în relațiile noastre externe cu privire la energie. Nu pot decât să fiu de acord cu domnul Carins care a mm, ilustrat uh, ce s-a întâmplat, care a prezentat ce s-a întâmplat. Și nu pot decât să spun, nu pot decât să felicit moderația și tactul și diplomația Parlamentului în acest uh, proces. Despre ce este vorba? Este vorba de faptul că există acorduri naționale a unui stat membru cu state terțe, acorduri pe care despre care știm că nu se bazează în proporție de 100% um, pe legislația europeană, adică nu sunt um, compatibile în proporție de 100% cu achiul comunitar. Și aceste acorduri nu sunt încheiate uh, pentru că um, aceste state doresc să supere Uniunea Europeană sau Comisia, ci pentru că s-a depus presiune asupra acestor state membre. Deci, publicarea, um, notificarea acestor acorduri mi se pare cea mai bună cale pentru a ne asigura că aceste acorduri se bazează pe legislația europeană, pe legislația cu privire la piața unică și, acolo unde nu este cazul, să se facă modificările necesare. Apoi, este vorba despre avantaje și dezavantaje concurențiale. Dacă un furnizor și statul său cunoaște toate acordurile, însă Uh, statul membru îl cunoaște numai pe cunoaște numai propriul său acord, situația nu este egală. Este nevoie de transparență. Apoi este vorba de investitori. Investitorii de obicei sunt investitori privați pentru rețele și gazoducte. Aceste proiecte de infrastructură au nevoie de anumită claritate juridică dacă acordurile nu sunt cunoscute, se creează incertitudine. Mai multă transparență este necesară cu privire la conformitatea uh, cu achiul comunitar. Asta aduce la uh, evitarea unor surprize neplăcute, certitudinea juridică uh, stimulează investițiile. Compromisul atins acum este mai puțin ambițios decât propunerea noastră și decât dorințele Parlamentului, însă uh, este un um, prim pas important. Pentru prima dată astăzi am, avem o, am putea spune că am putea vorbi despre o politică energetică externă europeană iar principiul uh, divide et impera nu va mai fi atât de ușor aplicabil. există o obligație de a uh, notifica, de a publica acordurile existente. Uh, de asemenea, este prevăzut uh, posibilitatea participării Comisiei la negocieri cu furnizori și, de asemenea, există prevederea ca acordurile negociate să fie verificate dinainte pentru a se vedea că corespund cu legislația europeană. Asta toate acestea duc la o mai mare claritate mai devreme și consolidează situația statelor membre față de statele terțe. Încă o dată vă mulțumesc pentru colaborarea în Parlament. Um, vom pune în practică aceste prevederi, dar vom și verifica uh, care sunt efectele acestor măsuri. Supravegherea și respectarea uh, legislației actuale va fi uh, controlată și monitorizată în, ultim, în următorii ani. Comisia va vedea dacă are suficiente instrumente. Dacă nu, vom face uh, în anii următori o propunere cu privire la uh, care ar urma să fie evoluțiile în acest domeniu. Este un prim pas, dar cu siguranță va fi nevoie și de mulți alții. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim, domnule comisar, spune președintele, acum în numele Comisiei AFET, doamna Gianacu. Mulțumesc, domnule președinte. Noul uh, mecanism va oferi uh, politicii uh, Uniunii Europene mai multă consecvență și va întări poziția față de țările terțe. Vorbesc în calitate de raportor pentru aviz în Comisia FED. Nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană este în continuare dependentă de importurile de energie în mare parte și de multe ori acest lucru pune în pericol uh, aprovizionarea cu energie a pieței. Mecanismul poate să îmbunătățească poziția de negociere a statelor membre și um, Comisia poate să ajute în ceea ce privește aplicarea dreptului comunitar. În același timp, oferă certitudine juridică pentru uh, investiții uh, pentru viitor și un cadru juridic mai stabil care va uh, facilita finanțarea unor infrastructuri necesare. În același timp, o mai bună coordonare nu trebuie să fie interpretată ca fiind uh, o lipsă de flexibilitate pentru statele membre. Din potrivă, nu se dorește să se, um, ca statele membre să nu mai fie uh, autorități competente pentru negocierea cu țări terțe, dar intervenția Comisiei poate să ofere avantaje ajutând statele membre în faza de negociere a acestor acorduri. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim, doamnă Ianacu. Doamnă Geana, acum scuzați, are cuvântul acum domnul Jadot în numele Comisiei INTA, dar nu este în sală. Așa că trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Are mai întâi cuvântul în numele PPE, Pilar de Castillo Vera. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, permiteți-mi să îl felicit pe raportorul nostru, pe domnul Carins, și îi felicit și pe raportorii din umbră, care împreună au decis să aducă un progres în aceste negocieri. Domnul Carins ne-a vorbit despre triloguri. Vă mulțumesc pentru eforturile pe care le-ați făcut și pentru hotărârea de care ați dat dovadă. Acum dispunem de un mecanism care pentru prima dată ne va permite un schimb de informații între statele membre și Comisia Europeană cu privire la acordurile interguvernamentale din domeniul energiei, acorduri la care statele membre sunt părți semnatare. Despre ce este vorba? Este vorba despre informații transmise în continuu, este vorba despre o viziune clară asupra uh, aprovizionării cu energie în ansamblul ei, ceea ce permite o mai bună gestionare a acesteia la nivelul Uniunii Europene. Aș spune că prin această propunere de decizie um, suntem uh, pe cale să îmbunătățim sistemul energetic din Europa și nu trebuie să ezităm. Trebuie să curățăm situația, trebuie să o facem mai bună, contrar a ceea ce ar spune sau ar gândi unii deputați. Pentru că altfel, dacă amânăm lucrurile, ne vom regăsi în aceeași situație. Sper că mâine această propunere se va bucura de un larg sprijin parlamentar și încă o dată mulțumiri raportorilor. Domnul președinte, vă mulțumesc că v-ați respectat timpul de intervenție și acum, din nou, în numele socialiștilor și democraților, domnul Bernd Lange. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule raportar, raportor. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și mai ales pentru răbdarea de care a dat dovadă în negocieri. Și, a, și dumneavoastră, domnule comisar, doresc să vă mulțumesc pentru propunere și pentru munca pe care o faceți în mod general în um, domeniul uh, politicii energetice. Cel pe care îl critic nu este prezent, și anume Consiliul. Stimați colegi, pot spune că am participat la cel puțin 50 de triloguri în care am negociat cu Consiliul. Însă, ceea ce am văzut la aceste negocieri nu am mai văzut niciodată înainte. Consiliul, într-un mod uh, de-a dreptul șantajist, a impus lucruri Parlamentului și a spus accepti sau n-ai decât, dar altă posibilitate nu există. N-am mai văzut niciodată în timpul unui uh, trilog ca Consiliul, co reprezentanții Consiliului să se ridice și să plece. Este exact opusul a ceea ce uh, auzim de fiecare dată în discursurile de duminică. Avem nevoie de mai multă Europa. Și astăzi am auzit, într-o perioadă de criză avem nevoie de mai multă Europa. Domnule comisar Oettinger, ați abordat miezul problemei. Politica energetică este uh, esențială pentru Uniunea Europeană uh, în ceea ce privește creșterea economică și așa mai departe. Și este logic să avem uh, o, să, că nu putem decât uh, că nu putem să avem o politică energetică uh, bună decât dacă avem și o politică energetică comună față de state terțe. De aceea, Chiar dacă înțelegem că um, am, uneori este preferabil să accepti un nivel mai mic decât să n-ai nimic, uh, Uh, am vrea să existe un, mai, un nivel mai înalt de obligativitate în această propunere, ca, ca Comisia să fie notificată în mod obligatoriu și ca Comisia să poată participa la negocieri. Este minimul pentru a ne asigura că există o politică externă energetică comună și că statele membre nu fac uh, numai cum vor ele ca și până acum. Sper să ne bucurăm de sprijinul dumneavoastră pentru a putea uh, arăta puțin Consiliului uh, unde este locul. Și aș vrea să luăm în serios acest lucru și am să vă rog um, să luați în, în uh, serios um, modul în care sunt aplicate aceste prevederi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează domnul Kreutzmann, un minut și jumătate. Domnule comisar, stimați colegi, în multe domenii politice vorbim la nivel internațional, deci vorbim deja cu o voce comună, însă acest lucru nu este valabil cu politica exter energetică externă. De aceea salut propunerea comisiei și uh, este clar, înțe- și iar, însă ea se bucură de rezistență, Um, s-a lovit de rezistență la Consiliu. Însă este clar că pe termen scurt și termen lung trebuie să um, uh, vorbim cu aceeași voce în domeniul energetic dacă dorim să avem aprovizionare sigură și la un preț acceptabil. Um, trăim într-o lume globalizată, există noi și noi actori și la un moment dat vom, va trebui să ne dăm seama uh, Uh, că nu putem decât să acționăm împreună. Parlamentul de la bun început uh, a sprijinit această propunere. Ne-am așteptat la o anumită rezistență, însă faptul că ea a fost atât de mare trebuie să ne dea de gândit. Putem însă să fim de acord cu rezultatul negocierilor, pentru că ne, permitem, ne permite să avem o bază pe care putem să construim în următorii ani. Și asta este mai bine decât un text eșuat care ne-ar fi uh, obligat data viitoare să începem din nou de la zero. De aceea voi vota împotriva amendamentelor social, uh, socialiștilor și democraților. Doresc să mulțumesc uh, Comisiei, Um, și, pentru, și colegilor uh, pentru sprijinul acordat. Vă mulțumim, domnule Kreutzmann. Urmează acum colegul Șimanski, un minut. Comisarul, eh, panie panovie, eh, budowanie... Domnule comisar, doamnelor și doamnelor, uh, crearea unei piețe a um, energie în Europa nu este întotdeauna facilitată de partenerii noștri. Um, accesul legal la infrastructură și uh, posibilitatea de a reexporta gazul cumpărat a fost contestată de Rusia, care dorește privilegii. Gazpromul probabil s-ar descurca foarte bine pe piață competitivă, dar ca orice mare întreprindere de stat, uh, dorește să-și protejeze poziția de monopol și pentru că piața din Europa Centrală este slab dezvoltată, această companie poate să dicteze prețuri și reguli uh, incorrecte. Acordurile uh, oferă un instrument pentru care ne apără de această competiție incorrectă um, pe principiile pieței comune. Am avut uh, șansa să ne protejăm piața gazului, introducând un control de mecanism pentru aceste acorduri și, în ciuda eforturilor raportorului, am pierdut această șansă. Mulțumim, domnule Simanski. Urmează doamna Țavela, un minut. Mulțumesc. Domnule comisar, dragi colegi, raportul Carins ajută la rezolvarea multor probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană în această perioadă. Am avut deja discuții legate de energie în cazul Lituaniei și uh, Comisia a realizat un studiu și a ajuns la acuzații împotriva Gazprom pentru practici de monopol. Dar nu trebuie să uităm că energia și relațiile energetice necesită o viziune pe termen lung și o stabilitate. Sperăm că acest nou mecanism nu ne va împiedica să avem relații bune între statele membre și între statele membre și statele terțe din punct de vedere al energiei. Mulțumim, doamnă Țavela. Urmează ceilalți vorbitori. Domnul Franco, un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doresc să-l felicit pe raportor, pe colegul nostru Cărinț, pentru acest raport dificil având în vedere caracterul sensibil al uh, negocierilor bilaterale în domeniul energiei între țările Uniunii Europene și țările terțe. Acordul uh, obținut în uh, trialog va permite pune în aplicare rapidă a proiectului de decizie al Comisiei și mm, fiind pragmatici, nu putem decât să ne bucurăm de asta. Uniunea Europeană a Energiei progresează, cu siguranță nu suficient de repede, dar progresează. Uniunea Europeană importă energie și de aceea este în situație de dependență față de anumite țări furnizoare. Pentru a avea o perspectivă mai europeană asupra strategiei noastre energetice, a devenit necesar să difuzeze să se transmită Uniunii, uh, Comisiei Europene informații legate de acordurile energetice, respectând în același timp uh, subsidiaritatea. De asemenea, um, Implicarea Comisiei în acordurile interguvernamentale va permite transparența pe piața energiei și va permite anticiparea unor probleme de aprovizionare în energie. Mă bucur că această decizie nu creează obligații între, uh, între, în acordurile între întreprinderi, uh, având în vedere criza uh, trebuie să protejăm interesele întreprinderilor noastre și regulile care protejează contractele private. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Franco. Urmează domnul Balsitis. Un minut. Da, äh, Colegul Balcitis nu este prezent, are cuvântul domnul Gyrk. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi aprovizionarea cu energie a majorității statelor membre este asigurată prin acorduri cu state terțe. Însă, în cazul acestor acorduri, um, nu este luat în considerare faptul că suntem uh, o piață foarte importantă. Noi suntem, să spunem așa, în categoria ușoară față de partenerii noștri. Nu deținem informațiile, uh, nu deținem suficiente informații și dacă nu facem schimb de informații, riscăm, confruntați cu cei din categoria grea, să fim făcuți knockout. Împărtășirea informațiilor la nivel uh, european este foarte important astfel încât să avem și noi oarecare greutate. Avem nevoie de o, de o strategie coerent, coerentă astfel încât statele membre să obțină condiții mai bune um, pentru furnizarea de energie. Securitatea aprovizionării depinde și de uh, acțiunea noastră comună. De aceea, Uh, uh, salut faptul că um, Comisia va putea participa în mod activ la uh, negocieri. Vă mulțumim. Doamna Tică, un minut. dank, Mr. Commissioner. Comisia, împreună cu statele membre, trebuie să se asigure că Uniunea are, la acces, are acces la surse diverse de energie, astfel încât cetățenii europeni să poată beneficia de acces neîntrerupt și la prețuri accesibile la energie

Mulțumesc, uh, doamnă Țicău, doamna Jordan. Odločitev Evropskega sveta, da mora notranji trg elektrike in plina. Mulțumesc. Decizia Consiliului European de uh, a avansa în ceea ce privește piața comună a energiei uh, Uh, a făcut să avanseze uh, acest uh, regulament. De obicei se vorbește despre valoarea adăugată, apoi de principiile anumitor politici, apoi se realizează documentele și se negociază modul în care principiile pot deveni politici. Fiecare nou document reprezintă un transfer de responsabilități ale statelor membre și multe țări nu sunt, uh, nu doresc să facă acest lucru de fiecare dată. Așa s-a întâmplat și cu documentul pe care discutăm astăzi. De ce aici e vorba doar de crearea unui mecanism și nu despre un control propriu-zis al activităților statelor membre, documentul legislativ uh, nu este uh, foarte ferm, dar E vorba de monitorizarea pieței energiei, dar acesta este numai începutul și pe viitor acest mecanism uh, va evolua, dacă e nevoie, pentru dezvoltarea politicii comune a energiei. De aceea este urgent să-l adoptăm. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Jordan. Urmează doamna Carvalho, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, começo por felicitar o... Domnule comisar, dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportorului pentru textul de compromis care este ambițios față de textul inițial al Parlamentului, dar care este și un text care aduce elemente noi și pozitive în ceea ce privește politica Uniunii în acest domeniu. Și mă bucură în mod special eforturile făcute pentru a crește rolul Comisiei Europene în încheierea de acorduri, atât prin participarea la negocieri, dar și prin evaluarea compatibilității acordurilor interguvernamentale cu uh, legislația europeană. De asemenea, uh, mă bucură acordul cu privire la um, împărtășirea informațiilor pentru ca statele membre să se asigure că respectă legislația europeană, mai ales legislația referitoare la piața unică. Cred că acordul obținut va ajuta la o mai bună transparență în încheiarea acordurilor um, interguvernamentale și va consolida piața energetică europeană. Vă mulțumim foarte mult. Colegul Benson, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Țările din uh, estul Europei au dificultăți destul de mari în negocierile cu Gazprom tocmai din cauza legăturilor strânse între această companie și uh, lumea politică din Rusia și acesta nu este modul în care procedăm noi. Aceste practici nu fac decât să submineze funcționarea pieței energetice. Trebuie să punem capăt acestei situații lipsite de transparență atunci când vorbim de aprovizionarea cu gaze naturale prin intermediul țărilor terțe. Și asta în beneficiul uh, consumatorilor europeni. Sunt de acord cu acest mecanism uh, care va aduce mai multă transparență. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Benson. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Marcinchevici panie przewodniczący panie komisarzu! kryzys. stimate domnule președinte domnule comisar criza gazului din ultimii zece ani ne-a arătat cât de vulnerabili suntem. E adevărat că s-au luat multe măsuri pentru a asigura securitatea ofertei și s-au luat măsuri eh, pentru a crea o piață comună. Propunerea de schimb de informații trebuie să fie mai precisă, mai clară. În negocierile dintre Polonia și Rusia, Comisia a avut câteva observații în legătură cu anumite termeni, anumite condiții impuse de furnizori. Polonia este una din puținele țări din Uniune care are deja un mecanism de uh, schimb de informații eficient. Avem prevederi uh, prin care obținem uh, sprijinul Comisiei uh, în, când negociem acorduri transnaționale. Acum negociem acorduri uh, cu pentru uh, energie din zona Mării Caspice și Comisia ne va ajuta și de această dată. Piața noastră a gazului nu trebuie să uh, aibă superuite pe urma unor decizii responsabile. De aceea e nevoie de această cooperare a Comisiei la acorduri și negocieri. Mulțumesc! Vă mulțumim! Are cuvântul acum uh, colegul sau colega Mezaroș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Pentru dezvoltarea industriei în Europeană, un mediu economic și o aprovizionare sigură cu energie este foarte important. O aprovizionare sigură cu energie se, uh, se garantează cel mai ușor printr-o piață unică. Prin al treilea pachet uh, legislativ uh, s-a um, s-a făcut în așa fel încât mai mulți participanți să aibă acces la piață. Uniunea Europeană um, importă o mare parte din uh, gazele naturale pe care le folosește și aproape 80% din petrol. Asigura, siguranța de aprovizionare la prețuri acceptabile trebuie să fie garantată cât se poate de rapid. Provocările cu care ne confruntăm includ și acordurile cu state terțe. Uneori se încheie acorduri care au, au efecte asupra pieței unice. Obiectivul, este, uh, obiectivul politicii energetice a Uniunii Europene este să asigure eficiența acest, aprovizionării cu energie. Experiența ne arată că participarea uh, Comisiei la negocieri este pozitivă

Vă mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Țavela, ultimul uh, care ia cuvântul în cadrul procedurii spontane. Mulțumesc. Felicitări, domnule Carins, pentru acest raport. O abordare a unei probleme delicate, într-adevăr. Întreb acum uh, comisarul. În acest proces de analiză a acordurilor interguvernamentale Se pare că um, afacerile externe vor, lucra, vor juca un rol important, însă aș fi crezut că energia nu intră în uh, sfera de aplicare a, a, afacerilor externe. Mulțumim, încheiem procedura Catch the Eye. Și acum domnul comisar poate să răspundă la toate întrebările care au fost uh, um, adresate. Mă scuzați. Domnule președinte, stimați deputați, am observat că există un acord um, în acest for, dincolo de grupuri politice. Avem același obiectiv, să consolidăm uh, piața unică și să ne asigurăm poziția când este vorba de achiziționarea de energie um, prin transparență uh, și prin împărtășirea de informații. Uh, sunt de acord uh, cu, um, cu criticile aduse poziției Consiliului Aș, ne buc, ne-ar bucura um, discursurile cu privire la uh, integrarea europeană sunt într-o opoziție uh, față de uh, ceea ce a propus uh, Comisia acum față de uh, respingerea a ceea ce a propus Comisia acum. Uh, totuși a fost corect să ajungem la acest rezultat. Dacă nu am fi avut nimic, ar fi trebuit să o luăm de la capăt. Au existat deja uh, situații în care am luat-o de la capăt. Acum avem cel puțin uh, câteva uh, pietre de temelie, câteva baze asupra cărora am, decur- am căzut de acord. Le vom utiliza, vom vedea ce fel de efecte vor avea în practică și, cu siguranță, în 2-3 ani vor exista propuneri din partea Comisiei uh, cu privire la următorii pași pentru a aprofunda această politică externă în domeniul energetic. Doamnă deputat, v-ați uh, referit la politica energetică externă uh, și la politica externă în general Am o relație foarte bună cu doamna Ashton, um, ne coordonăm uh, de cele mai multe ori și de cele mai multe ori ener- uh, politica energi- energetică are prioritate uh, când este vorba de relații cu un stat terț. Dar pot exista uh, excepții de exemplu, din punct de vedere economic um, și din punct de vedere al politicii energetice, boicotul surselor energetice uh, iraniene nu este o alegere uh, corectă pentru că unele state membre obțineau 30% din petrolul lor din Iran. Însă, dacă avem nevoie de o uh, politică coerentă față de un uh, stat, atunci acest boicot trebuie văzut într-o, într-o perspectivă mai largă, văzut într-o imagine de ansamblu. De, dar de obicei, uh, Direcția Generală uh, cu priv, referitoare la energie, la energie este prioritară însă uneori trebuie să ne uh, subordonăm unor obiective mai importante. S-a vorbit despre Nabucco, um, despre cum uh, facem ca să obținem noi surse de energie. Eu cred că în curând vor veni noi uh, surse de petrol din, Azer- din Azerbaijan deci pe lângă Rusia, Norvegia, Algeria și propriile um, depozite, uh, sta, uh, Regatul Unit și altele, uh, vom avea și noi uh, surse. În mai puțin de un an vom avea uh, uh oleoducturile, deci, deciziile cu privire la oleoducturile Nabucco. Um, și gazoductele. Um, nu știm dacă va fi vorba numai de gaz din Azerbaijan, dar și din Tur- poate și din Turkmenistan sau Irak. Pentru ca um, coridorul sudic uh, să devină, să ajungă la același nivel cu cel uh, cu Rusia și cu Norvegia, de exemplu. Mulțumesc. La finalul dezbaterii are cuvântul raportorul domnul Carins. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la acest raport, mai ales raportorii din umbră care, în cadrul trialogului, eh, ne-au sprijinit și am obținut ce am obținut. Doresc să mulțumesc președinției daneze și Comisiei Europene. Haideți să nu uităm care este principala noastră obligație de politicieni. Noi trebuie să ne gândim la consumatori, la consumatorii de energie Trebuie să avem mai multă concurență pentru ca prețurile să scadă, să fie mai corecte, mai juste. Acest document nu e perfect, dar reprezintă un prim pas prin crearea mecanismului de schimb de informații. Și astfel se pun bazele legislative pentru viitoarea piață comună europeană a energiei. Unii ne critică, unii ar dori mai mult, ar dori un uh, regulament perfect, dar nu trebuie să uităm faptul că legile pot fi întotdeauna ameliorate, dar e nevoie de o bază, de o reglementare care să stea la baza acestei ameliorări și aceasta este o oportunitate tocmai pentru a pune bazele edificiului pentru viitor. Vă mulțumesc tuturor pentru ceea ce ați făcut și vă invit să votați în favoarea raportului mâine. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Carins! Dezbaterea cu privire la acest raport se încheie aici. Votul va avea loc mâine la ora 12. Am o comunicare din partea, num- din partea SND. Am primit uh, un, uh, o solicitare cu privire la nominalizări în comisii și delegații. Lista acestor numiri uh, va fi publicată în procesul verbal